Colleagues, good morning. I think it's time to start. Um, uh... Dragi colegi, cred că putem să începem, pentru că apoi o să urmeze voturile. Bun venit în această dimineață. Ca de obicei avem uh, interpretare în 17 limbi. Uneori avem mai multe, acum avem 17 limbi, totuși suntem pe internet și toate documentele sunt electronice. Uh, iar uh, procesul verbal de pe 13, 31 august uh, e la dispoziție. Avem printre noi doi reprezentanți ai Bosch, domnul Bizenbach de la Bosch, la dreapta mea, șeful Departamentului Corporat de Afaceri Externe și doctorul uh, Michael Kruger, vice vicepreședinte consultant la sistemele diesel. Domnule Bizenbach, aveți cuvântul imediat ca să ne faceți o primă introducere. Mulțumesc foarte mult, stimată doamnă președintă, stimați uh, membrii ai acestei comisii, doamnelor și domnilor. Mulțumesc uh, pentru faptul că ați invitat Bosch la această audiere pentru a avea contribuția noastră. După cum spuneam, mă numesc Peter Bizenbach, conduc la Bosch secția pentru afaceri externe și politică, iar uh, colegul meu, Michael Krüger, de asemenea, uh, vă stă la dispoziție pentru întrebări. Domnul Krüger conduce sistemul de dezvoltare Bosch. În măsura în care voi putea, voi răspunde în limba germană la întrebările dumneavoastră. Dați-mi voie să fac o scurtă prezentare a activității acestei uh, întreprinderi. Bosch este un, o firmă de tehnologie internațională cu sediul la Stuttgart. Investește aproximativ 10% din profit pentru cercetare și dezvoltare. În sectorul auto chiar mai mult de 10%. Bosch uh, are 56.000 uh, de mii de angajați uh, și 375.000 uh, de mii de colaboratori în domeniul cercetării și dezvoltării în 118 locații. În ultimii ani ne-am plasat foarte bine în domeniul dezvoltării tehnologice. Întreprinderea face parte în accent 92% aparține Fundației Robert Bosch. Noi suntem furnizori de piese pe auto și um, suntem uh, unul din uh, cei patru cei mai importanți furnizori de unități de comandă auto. Unul dintre uh, trei furnizori care pentru VW pentru um, blocul motor EA189, Bosch furnizează sistemele de injecție pentru motorul de 2,0 uh, uh, uh, litri. Bosch este unul dintre cei mai mari furnizori pentru sisteme de automatizare pentru injecție pentru fauvești, dar noi furnizăm software pentru mulți uh, producători auto și dacă analizăm ultimele teste pentru aceste uh, autovehicule, Bosch uh, a furnizat sisteme de automatizare pentru uh, foarte multe uh, fabrici, uh, fabricanți auto. Iar conform rezultatelor de teste pentru Euro 6 oxizi de azot au fost folosite în 13, pentru 13 din 14 autoturisme sisteme de comandă Bosch. Plecăm de la ideea că dumneavoastră așteptați de la noi informații în legătură cu uh, ceea ce uh, pot uh, face sistemele moderne de control al emisiilor în contextul și uh, calibrării și uh, tehnologiei. Doar un software complex uh, poate să analizeze per total funcțiile acestor sisteme. Bosch susține obligația ca strategiile privind emisiile produse de autovehicule să fie prezentate în Europa conform uh, procedurilor uh, de uh, autorizare de tip. Și sperăm că vom putea avea o contribuție pozitivă în acest sens. Tehnologia diesel poate avea o contribuție ca producătorii de autoturisme să ajungă la emisii foarte scăzute atât în ce privește particulele cât și oxizii de azot. Toate studiile uh, dovedesc acest lucru, fie că sunt efectuate ICCT, fie pe plan național, că este uh, posibilă această tehnologie. Prin introducerea unor teste uh, Real Drive Emissions, RDE, uh, va trebui să uh, verificăm valorile care sunt respectate de către autoturisme. În calitate de uh, dezvoltatori de tehnologie în acest sens, considerăm că introducerea testelor LDE sunt binevenite și Bosch le-a susținut pentru că până la urmă um, trebuie să creăm o garanție, iar introducerea uh, testelor RDE um, vor uh, putea uh, să aibă o contribuție. RDE și din perspectiva Bosch este o măsură centrală pentru uh, acceptanța uh, publică. Iar în ce privește economisirea de uh, bioxid de carbon, este nevoie de injecție de benzină directă și, în general, de o tehnologie modernă um, a uh, pompei de injecție. Bosch uh, investește pe an aproape o jumătate de miliarde euro în uh, tehnica modernă. Iar acest lucru este uh, posibil doar atunci când ai o poziție puternică pe piață. Tehnologia de electrificare și de ardere sunt esențiale pentru mobilitatea viitoare. Um, ambele variante pot constitui căi reale pentru reducerea emisiilor de bioxid de carbon. Și eu cred că uh, trebuie să valorificăm potențialul tehnic uh, și uh, cel din Europa. Sperăm că prin răspunsurile noastre de astăzi vom putea sprijini activitatea Comisiei dumneavoastră și așteptăm întrebările dumneavoastră pentru că noi ne dorim să fim cât mai transparenți cu putință în răspunsurile noastre. Și dați-mi voie să uh, spun de pe acum, după cum știți, uh, și din mass media uh, reproșurile de manipulare a software-ului la motoarele diesel sunt analizate acum și în procese penale și civile și Bosch Um, este uh, vizat. Noi colaborăm cu autoritățile îndreptățite și uh, Bosch nu poate să se pronunțe de aceea la detalii um, care în clipa de față sunt anchetate. Va trebui să uh, aveți înțelegere dacă noi, având în vedere aceste procese pendinte, nu vom putea răspunde în detaliu la unele din întrebările dumneavoastră. Dar vă asigur că noi luăm în, foarte în serios și reproșurile care ni se aduc. Boș, după ce aceste reproșuri uh, către VV au devenit cunoscute, au declanșat și o anchetă internă. Dar avem și niște înțelegeri confidențiale cu clienții noștri, de aceea nu putem eh, din nou să furnizăm eh, detalii legate de contractele încheiate cu clienții. Sper să înțelegeți situația noastră, domnul Kruger și cu mine vă stăm la dispoziție. Okay, no, no, no problem. It's a little bit old material. Um. Materialul este puțin uh, învechit. Mulțumim foarte mult, domnule Bisenbach, pentru cuvintele introductive și știm bine despre ce ne vorbiți. Am avut și alte companii care ne-au subliniat aspectul pe care l-ați menționat dumneavoastră. Domnul uh, Zalbal este primul vorbitor. Mulțumesc foarte mult. O să vorbesc în limba spaniolă. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule. Bine, mă, domnule Kruger. Există diferențe la nivelul uh, comenzii de bord în ceea ce privește mașinile sau vehiculele ușoare pentru piața uh, europeană față de cea americană. În principiu putem spune că pentru fiecare vehicul și practic pentru fiecare piață există o soluție um, individuală. Deci um, există foarte multe soluții de produse în funcție de piață și cerințe. Mulțumesc pentru acest răspuns. Probabil că asta explică și de ce a izbucnit acest scandal. Este asta explicat. Ziemlich speculativ, kann ich Ihnen ehrlich gesagt nicht beantworten. Mm, este speculativ ce spuneți dumneavoastră, nu pot să vă confirm din păcate, pentru că nici nu știu. Eh, gracias. Eh, otra pregunta. Mulțumesc. O altă întrebare acum. Puteți să ne spuneți dacă se poate ca rezultatele de teste de emisii să fi fost manipulate? Da, tehnic vorbind, fără să fi intervenit uh, furnizorii de piese și de automatizări? Also ehrlich gesagt, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob Ihre Frage... Sincer să fiu, nu știu dacă am înțeles foarte bine uh, întrebarea. Dacă vreți să precizați, vă rog, exact la ce vă referiți. En su opinión... Da. Vă întrebam dacă, după părerea dumneavoastră, din punct de vedere tehnic, e posibil ca rezultatele testelor de emisii să fie manipulate fără intervenția furnizorilor de piese auto din domeniul uh, acesta industrial. Um, es ist grundsätzlich so, äh, deci, situația asta în felul următor. Rezultatul uh, emisiilor, testurilor de emisii, sunt gestionate și de aceste rezultate răspunde beneficiarul. Pentru că nu doar motorul uh, este aici implicat, ci și rezistența la rulare, rezistența la uh, fluxul de aer, variantele de mecatronică, de cutie de viteză, au și ele o participate. Deci, numai, numai cel care, numai beneficiarul, adică uh, uh, beneficiarul subansamblelor este cel care este în măsură să, uh, să certifice sau eventual să intervină asupra rezultatelor. Mulțumesc foarte mult. Acum vreau să vă vorbesc un pic despre viitor această nouă propunere a Comisiei Europene care vizează emisiile. Um, credeți dumneavoastră că ne va ajuta să evităm pe viitor scandale de, scandaluri de acest gen? Poate că aici lipsește ceva, ceva care să prevină situații de acest gen. Also die neuen Elemente, die in der noile, noile elemente care au fost deja adoptate sau care urmează să fie adoptate în legislația europeană privind construcția de automobile, eh, din punctul nostru de vedere, reprezintă niște clarificări eh, suficiente și bune pentru a exclude pe viitor cazuri eh, similare. De pildă, introducerea testelor RDE îmi amintesc de intervenția domnului Verheugen în 30 august aici, care a arătat foarte clar că discrepanța dintre emisiile reale și emisiile eh, testate, măsurate în condițiile laboratorii, erau de mult cunoscute și că de aceea eh, se intenționează introducerea unui test suplimentar în condiții RD, adică de exploatare în condiții reale. Considerăm că eh, testele RDE sunt printre obiectivele cele mai ambițioase din noua reglementare propusă. În același timp, în strategia pentru strategia de emisie de emisii pentru omologarea de tip uh, care a fost adoptată în iulie este de asemenea un element foarte important. Eu cred că acestea două sunt cele care imprimă o direcție bună și oportună noi legislații europene în materie. Mulțumesc, urmează domnul Gerbrandi. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și mulțumesc domnule Bizenbach și domnule Kruger pentru că ați acceptat invitația noastră. Ne bucurăm mult de prezența dumneavoastră aici. Înțeleg, bineînțeles, faptul că nu puteți să intrați în anumite detalii care țin de ancheta Pinom. Este totuși uh, dezamăgitor. În ce privește anchetele pe plan intern pe care le-ați început încă din septembrie 2015. Când vor fi ele finalizate aceste investigații, aceste anchete și când vom avea publice aceste documente cu rezultatele și concluziile anchetelor dumneavoastră pe plan intern? Äh, nu sunt jurist de meserie, ehm, dar știu că ehm, aceste anchete, investigația a început în septembrie anul trecut. Nu pot să vă zic însă care va fi data finalizării acestei anchete. În ce măsură apoi vor fi publicate uh, rezultatele anchetei, nici trebuie să vă spun că nu putem decât să așteptăm sfârșitul uh, anchetei. Mulțumesc. Ask. Mulțumesc. Aș dori să ne dați uh, răspuns la un Um, răspuns pe care ne-a dat în scris uh, un uh, expert care se referea la un mecanism de invalidare. El spune așa că în cazul uh, funcției acustice care detectează profilul de condus, el spune că cel implementat de Bosch are caracter arbitrar. Însă nu există date care să se potrivească cu, un, uh, cu condiții reale de condus, ci doar teste fictive. Ce credeți despre această declarație expertului? Mulțumesc pentru întrebare. Din păcate, eh, această întrebare face parte tocmai din aspectele care eh, fac eh, obiectul anchetelor externe și interne și pe de aceea nu pot eh, să comentez această întrebare și nu pot să vă ofer răspuns. Okay, well, that, that is quite Da, e destul de dezamăgitor. Pentru că poate să fie totuși o întrebare generală cea pe care am pus-o eu. Puteți, doamna președinte, inter, intervine. Puteți să dați un răspuns cu caracter general, să nu intrați în amănunte? Și doar așa să ne faceți un comentariu general. Puteți face acest lucru? Ceva cu caracter teoretic? Sigur că pot să vă dau un, un răspuns general. Uh, dar depinde asta și de eh, depinde și de întrebarea pe care o puneți, pentru că dumneavoastră ați făcut o legătură între eh, sistemele de detectare acustică și performanța motorului și la acestea specific nu pot să răspund. Whether... Nu. Nu. De fapt, eh, întrebarea mea era următoarea. O companie americană a introdus în software date fictive care pot să fie apoi încărcate în calculatorul de bord al unei uh, companii, uh, al unei autoturism și care poate să reacționeze la ciclul de testare. in der Tat, auf diese Frage würden wir dann doch gerne an. Da, la această întrebare putem răspunde. Nu vom insista asupra cazului specific pe care l-ați menționat dumneavoastră, dar uh, există o uh, interdependență și o legătură între diferite dispo- dispozitive în care împreună concură la rezultatul care uh, se subscrie strategiei de emisii. Colegul Krüger va detalia. Au spus și colegii de, de la uh, Fave, eh, Trebuie să existe în software o componentă de detectare a condițiilor de testare, pentru că există programe de stabilitate eh, a mașinii, ESR eh, și așa mai departe, atunci și aceste sisteme de stabilitate trebuie să fie deactivate, pentru că altminte nu ar da rezultate bune la testare sau ar da rezultate care sunt neconforme din punct de vedere tehnic. Deci trebuie să existe o modalitate de a detecta condițiile de testare. Pe scurt, da, da, am pierdut câteva minute <clears throat> pentru că ați intervenit și dumneavoastră, doamnă președinte. Nu, nu, nu, nu, nu înțeleg acest răspuns. De ce aveți nevoie de programe, de software care să detecteze uh, condițiile în care se găsește o mașină la garaj, uh, pe drum uh, și așa mai departe, sau la servis. De ce vă trebuie asta ca să uh, se facă un ciclu de teste? Also dann kann ich das eigentlich von gerade nur noch mal wiederholen. Nu poate că repet ce am zis mai devreme. În prezent, nici nu știu cum să vă spun ca să, ca să înțelegeți mai bine dacă vă aflați pe bancul de testare pe role, atunci încercați să simulați condiții care sunt totuși asemănătoare cu cele de pe stradă, numai că nu sunt identice. Astăzi, mașinile sunt echipate cu mulți senzori. Uh, senzori care intervin pentru stabilizarea mașinii, pentru, uh, pentru uh, condiționarea sistemului de frânare și așa mai departe, care uh, uh, detectează uh, rotirea axelor. Dacă însă se, se învârt numai roțile din față și nu și cele din spate, atunci apare o, un semnal de alarmă. Și în consecință, aparatul de măsură care este folosit în condiții de stradă nu, nu semnalează datele care pot constitui un, un rezultat de test valid. Deci trebuie cineva să semnaleze mașinii și softului că mașina nu se stă pe loc și numai roțile de față se învârt pe niște role. Alle einmal zu hören. Um es zu verstehen, Sie sind nie... Repet în germană. Deci înțeleg că dumneavoastră întotdeauna sunteți doar un furnizor, nu sunteți niciodată un OEM, da? Bun. Atunci, continui în direcția uh, celor întrebate de domnul Gerbrandi. Deci, dumneavoastră, între altele, furnizați și componente care au legătură cu emisiile. Corect? Da. Și atunci întreb, ceea ce dumneavoastră furnizați Uh, lui Volkswagen. Este o componentă închisă în sine, pe care, uh, asupra căreia OEM-ul nu mai poate interveni, sau este ceva care poate fi modificat de OEM. Un concept de emisii, îl numesc așa acum, se compune din multe subsisteme. De exemplu, sistemul de injecție. Sistemul de injecție are o pompă de injecție, un injector, uh, există o automatizare și așa mai departe. Avem și un sistem de admisie a aerului care eh, merge împreună cu încărcătorul eh, turbo. Există un sistem de catalizare, filtre, senzori și eh, blocul motor este compus din o serie de componente care sunt asemenea unui bufet pe care sunt toate componentele și OEM-ul își ia din această mare ofertă de uh, Eh, componente, acele, eh, acele elemente care îl ajută să obțină un rezultat de emisie. Încerc să înțeleg, să știți că sunt inginer. Bun, deci dumneavoastră eh, oferiți OEM-ului un, un bufet și este posibil ca dumneavoastră să-i furnizați OEM-ului noastră un bufet asupra căruia el mai poate interveni, astfel încât să manipuleze testul. Nu vorbesc de Volkswagen acum, să știți. Pentru că atunci o să-mi spuneți, nu pot să răspund. Deci vreau să întreb, în termen foarte general, poate un producător de automobile, fără concursul dumneavoastră, să intervină asupra componentelor furnizorului, astfel încât să modifice, să altereze rezultatul de test? Nu pot să răspund dacă el o poate face sau nu. Dar acest powertrain, care înseamnă bloc motor, uh, cutie de viteză și mecatronică, uh, vine de la mulți furnizori. Dacă, de exemplu, pompa de injecție, sistemul de injecție provine de la Bosch, uh, cu cea mai mare probabilitate, alte componente, precum catalizatorul, nu vor fi furnizate de Bosch. Da? Deci, efectul final îl obțineți doar prin interrelația și Uh, conlucrarea multor componente dintr-un sistem. Deci furnizorul nu mai știe ce se întâmplă și cum configurează OEM-ul uh, tot blocul motor și partea de, de mecatronica, deci uh, nu poate interveni după aceea. Richtig verstanden. Nein, das muss ich vielleicht korrigieren. Von den Forschungs- und Entwicklungsausgaben. Din cheltuielile de cercetare și dezvoltare, 10% sunt, 10% uh, sunt pentru componentele speciale pe care le-am menționat, dar în, uh, pentru noi uh, sectorul automobil, automotiv reprezintă 60% aproape din cercetarea noastră și dezvoltarea noastră. Intervenție fără microfon, din păcate. Die Zahl persönlich kenne ich nicht. Ehm, n-aș putea să vă răspund eh, că cât de mare este proporția de eh, cercetări și dezvoltări pe care o facem pentru Volkswagen, odată pentru că nu știu, dar și dacă aș ști nu vă spune pentru că face parte dintr-o <laughs> strategie de afaceri eh, și în relații de afaceri care sunt strict confidențiale. Da, e dificil să obținem informații dacă nu puteți sau nu vreți să le comunicați. Dar o să transmit răspunsurile dumneavoastră colegilor mei. Oricum, mi-a expirat timpul. Mr. Dans. Domnul Dans. Äh, Mulțumesc, uh, domnul președinte. Uh, și, uh, și aș vrea să continui germană, dar din păcate trebuie să continui engleză. Altfel, chiar nu știu să vă pun întrebarea pe care doresc să vă pun. Spun build a little on the question asked by Mr. Gerbrandi. M-aș întoarce la întrebarea domnului Gerbrandi, care uh, înseamnă care se referă la scopurile acestui software. A spus că este necesar să fie detectată situația în care mașina este bancul de lucru, de testare. Se poate ca erorile despre care ne-ați vorbit să fie legate de măsurarea emisiilor propriu-zisă, adică se pare că anumite emisii nu pot fi detectate pentru că mașina se află pe bancul de lucru sau e vorba de altceva? Ce dorește să măsoare acest uh, software până la urmă? Also, ähm, um ganz ehrlich zu sein, ich kann es Ihnen jetzt auch nicht 100% să fiu sincer, n-are, nu, nu, nu sunt în măsură să vă explic 100%, pentru că uh, ceea ce îmi cereți dumneavoastră are legătură cu toate sistemele care concură la stabilitatea vehiculului. În condiții, în condiții normale de conducere veți să atingeți anumite emisii. Asta înseamnă uh, că toate cele patru roți trebuie să se învârtă. Dacă două dintre aceste roți nu se învârt, pentru că de fapt textarea se face pe niște role care, care se învârt sub roțile care antrenează mașina, atunci se ajunge la înregistrarea unor erori. Și pentru a exclude înregistrarea unor erori, trebuie să, trebuie să se Eh, creeze un modul de detectare. Da? Deci asta nu înseamnă că mașina e stricată dacă se semnalează eroare. Se semnalează doar faptul că nu se eh, vârt două roți. Ai... Dar nu se poate face o listă exhaustivă a erorilor care pot să eh, apară. Se poate spune că se poate concepe un software care să încerce să elimine cât mai multe dintre erorile posibile, dar nu este nimic uh, codificat. Este clar că flexibilitatea e destul de mare când e vorba de punerea în aplicare sau punerea la lucru a acestor mecanisme. Sunt sigur că am înțeles întrebarea noastră, dar cred că domnul Aishan de la FAV a spus foarte bine. Deci, intenția este de a recunoaște că nu au intervenit niște variabile nedorite, necunoscute, ci că eh, a intervenit o condiție de testare. Dar eh, de aici până la intenția de a manipula ceva, totuși este o distanță mare. Și această abilitate sau inabilitate de a manipula este ceea ce vă interesează pe dumneavoastră sau pur și simplu e ceva din eh, regulament pe care vă asigurați sau nu de a pune în aplicare? Înțeleg întrebarea noastră. Cine a fost însărcinat uh, să pună în aplicare manipularea? E, aici îmi pare rău, nu pot să vă răspund. Dar, dar uh, criteriile de uh, omologare de tip sunt acelea care guvernează uh, omologarea. Și aici există niște criterii uh, care stabilesc uh, condițiile de testare uh, pentru omologare. Întotdeauna s-a știut că nu pot fi identice unul la unul testările în condițiile de laborator, de banc de probă cu condițiile de testare în, de măsurare în condiții de exploatare rutieră normală. Dar a, totuși trebuie să existe niște norme uniforme care să poată fi, oferi orientare pentru producători. Foarte pe scurt, că nu mai am mult timp, a spus că este răspunderea OEM-ului aceea de a avea o producție profilată după nevoia uh, clientului. Se poate ca un client să se plângă că nu a primit ceea ce a cerut și putem să spunem că asta cumva vă elimină răspunderea dumneavoastră și mă refer și la piețele care intră în reparație. Okay. It's a technical question, but I will, uh... E o întrebare foarte tehnică, încerc să răspund la ea. Sigur, noi, ca furnizor, suntem responsabili pentru integrarea componentelor într-un sistem întreg. Uh, tocmai de aceea participăm la aceste proceduri de, și procese de integrare. Diferența însă este că răspunderea pentru sistemul întreg, pentru autovehicul și pentru strategia de emisie a, a, care este stabilită pentru acest vehicul, nu, este a, nu revine furnizorului, ci a, revine producătorului, OEM-ului. Domnul Henkel. Doamne și domnilor, 25 de ani am fost un membru al uh, cel mai mare concurent al lui Bosch, uh, Continental, uh, în calitate de membru a Consiliului de Întreprindere. Și și pentru că nu pot fi imparțial aici, nu vă, mai bine nu adresez întrebări colegilor de la Bosch. Eh, eh, Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc domnilor că ați venit uh, aici și îndrăzniți să răspundeți la întrebările noastre. Vreau să imprim o nouă direcție întrebărilor care uh, v-au fost adresate până acum. Dacă un producător comandă sub ansamblă pentru vehiculul său din partea unor furnizor, există posibilitatea să verificați dumneavoastră dacă produsele care sunt solicitate eh, corespund sau nu din punct de vedere legal anumitor cerințe? Hm, ja, das ist so. Es gibt natürlich wie da, așa este. În, fiecare companie există un departament de eh, verificare și eh, păstrarea calității și uh, trebuie să fie verificată pentru fiecare componentă și pentru fiecare produs uh, conformitatea cu standardele de calitate. På frågan. Vi försöker också eh, utreda vad det är som har hänt och ni som... Noi încercăm să aflăm ce s-a întâmplat, dar dumneavoastră ca furnizor de componente pe care ați furnizat la comandă, eh, reprezentați un, eh, o verigă importantă a lanțului de decizii iar când dumneavoastră uh, elaborați o componentă digitală, uh, permiteți, lăsați o marjă de manevră, o, permiteți uh, prin realizarea fizică a produsului ca ulterior producătorul să intervină asupra acestei componente, adică aveți o componentă închisă sau una care este deschisă și poate fi adaptată sau modificată. Ja, also ich glaube, die Frage, so wie Sie die gestellt haben, die kann man nicht ganz so beantworten. Nu cred că pot să vă răspund 100% la întrebare așa cum ați formulat -o. Deci fiecare component are o platformă care cuprinde niște funcții uh, foarte clare. Vă dau niște exemple. Dacă vreți să obțineți o cantitate injectată, uh, cantitate X, trebuie să trebuie să furnizați un curent cu anumită pe putere pompe de injecție. Da? Adică dacă aveți o imprimantă la calculator, vă trebuie un driver pentru imprimantă, deci cel care vă permite utilizarea în anumite condiții de exploatare. Și uh, există pentru fie uh, pentru anumite platforme există tot fel de furnizori. Nu numai Bosch face platforme, fac și al competitorii noștri. Bun, clientul nostru, al furnizorului, poate să își uh, elaboreze propriile componente de software, uh, boscodează uh, aceste elemente de software pentru, pentru producător, dar poate să, poate să solicite această piesă să fie montată ca un fel de black box, ca o componentă închisă, pe platforma pe care furnizorul o Uh, pun la dispoziție. Dar niciun soft nu funcționează dacă nu are date. Și deci softul întotdeauna este o e, uh, interacțiune între, e, uh, între program și datele care sunt furnizate și pe care le administrează programul. Iar datele, pentru orice soft, chiar dacă softul este produs de furnizor, provin de la OEM, deci de la producător. Eh, då har jag bara två korta frågor. Den ena är... Atunci, eh, mulțumesc, doamnă președinte, am două întrebări. Câte autovehicule diesel, deci pe motorină, circulă momentan în Europa cu dispozitive de control și eh, de automatizare din producția dumneavoastră a Bosch. Ar trebui să știți asta. Sunteți aveți convingerea că eh, componentele pe care le furnizați eh, producătorilor de automobile eh, sunt de așa natură încât să răspund, corespund și din punct de vedere calitativ și al conformității? Și când se întâmplă ceva, atunci cine, cine răspunde? Subcontractantul sau producătorul sau cine de pe lanțul decizional este tras la răspundere? Wir rätseln im Moment ein bisschen, was die mm, încercăm să ne dăm seama care ar fi cifra pe care trebuie să o numim uh, la prima dumneavoastră întrebare. Uh, nu cred că să vă pot uh, da un răspuns foarte concret, pentru că există mai multe generații de autovehicule. Președinte intervine, pe, putem să vă furnizăm ulterior în scris această cifră. Nu, nu m-am pregătit pentru asta să vă spun câte vehicule sunt pe șosea cu componentele noastre. Da? Deci era vorba de uh, autovehicole cu motoare diesel ce poartă componente Bosch. Bun. Și în legătură cu conformitatea uh, componentelor Bosch uh, montate pe autovehicule cu motorină, uh, aș putea să vă spun că Eh, toate vehiculele care circulă în, eh, în Europa eh, au fost cotate corespunzătoare din punct de vedere al omologării de tip. Noi, prin verificările noastre, nu ne conformăm doar unor criterii de calitate, ci ne conformăm și din punct de vedere legal Uh, <clears throat> uh, de asemenea, presupunem că și clienții noștri um, uh, operează aceleași verificări de conformitate juridică și că își asumă răspunderea pentru ajustări care se impun, dar eu nu pot să comentez mai mult de atât. Mulțumesc. Doamna Permeiu. Gracias, presidenta. Y gracias a los representantes de Vox, sinceramente. Mulțumesc mulțumesc reprezentanților Bosch pentru venirea în uh, ședința de astăzi, chiar dacă mă tem că răspunsurile nu ne vor alunga mult din dubile pe care le avem. Am câteva întrebări. În răspunsurile înscris ați uh, respins orice responsabilitate în ce privește uh, manipularea software-ului, dar acceptați că această tehnologie până la urmă trebuie să fie produsă de către fabricant. Deci, acum, în ce privește uh, sancțiunile uh, uh, în 2008-2007 uh, și în 2005 uh, a existat deja la Volkswagen acest soft ați putea să comentați uh, declarațiile făcute că Bosch a știut că software-ul furnizat uh, ar fi fost uh, manipulate către Volkswagen și acest lucru au fost descoperite către americani. Vă înțeleg întrebarea, vă înțeleg interesul, dar uh, înțelegeți-mă și dumneavoastră. Este un element care face obiectul unei anchete interne și unei anchete externe. Nu pot din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 Deci există un software uh, care ar putea fi furnizat, dar lucrurile nu stau chiar așa, simplificând foarte mult. Dacă primiți un program Excel, uh, puteți uh, să îl folosiți într-o manieră particulară. Cam așa se întâmplă și cu software-ul. Se introduc niște date și sigur că și ceea ce uh, iese uh, este particularizat. Așa funcționează lucrurile. Bun. O ultimă întrebare. Aș fi vrut să știu dacă într-un anume moment au existat discrepanțe între cotele de emisii reale și cotele de emisii indicate uh, Uh, și uh, care puteau să provină din uh, piesele furnizate de dumneavoastră. S-a discutat despre acest lucru cu statele membre ce privește respectarea cotelor de emisii. Vreau să vă spun că noi suntem implicați în analiza um, europeană și în formarea opiniei publice pe această temă și uh, activitatea noastră în cadrul Uniunii uh, Industriei uh, Automobilistice din Germania Uh, este implicat. Noi uh, în Germania am uh, publicat rezultatul consultărilor noastre și Există um, în legătură cu acest subiect implicarea noastră inclusiv în discuțiile politice. Acest Uh, lucru uh, este cunoscut și raportorilor dumneavoastră când suntem solicitați să furnizăm expertiză tehnică în legătură cu anumite aspecte, o facem și am colaborat cu Bruxelles în acest sens, dar sigur că am uh, oferit și experți care au participat la consultările de la Bruxelles, Ehm, fie că au fost solicitați de către Comisie, fie de către Parlamentul European, tot așa cum am avut și invitați din rândurile dumneavoastră în fabricile noastre. Deci răspunsul este da, am fost implicați în eh, tot ceea ce înseamnă dezvoltare de asemenea sisteme. Domnul Bas Eckhart, vă mulțumesc foarte mult pentru venirea dumneavoastră. Nu este ușor să vă adresăm întrebări uh, care să nu facă parte din sferele la care dumneavoastră nu puteți răspunde. În uh, declarația dumneavoastră inițială spuneați că tehnologia de control al emisiilor este prezentă în toate sistemele și uh, așa este, nu? Ähm, ich glaube. Dumneavoastră, într-un fel, faceți trimitere ce se întâmplă în momentul testării și ce se întâmplă în realitate. Da, tehnologiile uh, sunt perfectibile în timp. Să ne gândim acum în ce privește emisiile. Uh, au mulți uh, producători au spus că la anumite temperaturi apar valori diferite, până la urmă producătorul uh, decide în legătură cu modul în care aceste produse uh, colaborează. Este vorba de recaptarea gazelor de eșapament. Deci să iau acum o parte din gazele de eșapament, le recaptez și le reintroduc în motor când uh, recaptez uh, acest uh, gaz de eșapament este foarte important pentru că pot face înainte sau după încărcarea turbo. Iar până la urmă aceste gaze de eșapament trebuie să fie repartizate cât mai echilibrat asupra cilindrilor, unde introduc un ventil este din nou foarte important uh, acest lucru. Și uh, dacă analizați anumite tipuri de motoare, Mercedes 4 de pildă, este foarte bine descris uh, traseul pe care gazele de eșapament recaptate se înscriu și colegii de la FOV au vorbit de minus 25 de grade în sistemul lor de recaptare a gazelor de eșapament. Iar în viitor, din acest punct de vedere, tehnica cred că va fi îmbunătățită simțitor just digesting the answer, but it... Mulțumesc pentru acest răspuns, dar se pare că din punct de vedere tehnic este posibil să ne menținem totuși în cadrul limitelor. E o chestiune până la urmă care ne interesează și pentru viitor. Iar în ce privește aceste condiții de răcire, din punct de vedere fizic ar fi logic ca într-un stat la rece unitatea de control a emisiilor să nu funcționeze pe deplin decât la uh, un start uh, pe uh, cald. Principiul e corect. Vă dau un exemplu. Un catalizor are nevoie, un catalizator are nevoie de un interval de temperatură în care poate lucra eficient. E o chestie determinată chimic. Și dacă vorbim la, de pornirea la rece, Eh, dacă mașina toată eh, noaptea a stat afară și pornesc la rece și mm, să mă duc la serviciu, este altceva decât pornirea la rece, cum am zice noi, când de fapt am, m-am oprit doar să-mi iau eh, ceva dintr-un magazin și mă duc mai departe. Deci, dacă sistemul are o anumită temperatură, lucrează diferit. Și Acum există diferite componente de, care generează, până la urmă, emisii la bord. Și vă dau încă un exemplu. Eh, revin, revin pentru că nu avem timp, din păcate, la pornirea motorului la rece. Atunci când Ministerul German de Transporturi, în 58 din 63 de eh, vehicule, găsește că uh, emisiile sunt mai bune în condiții de pornire la rece decât la uh, cald, uh, atunci înseamnă că nu există o explicație fizică, ci doar o explicație care undeva se uh, regăsește în componenta de software. Deci, eh, cred că, cred că este eh, o speculație ceea ce spuneți dumneavoastră. Tocmai v-am dat exemplu cu catalizatorul. Ar trebui să răspundă la, acest, eh, la această întrebare colegii mei de, care sunt reprezentanța ai producătorului. Pentru că, din punct de vedere al catalizatorului, dumneavoastră ați avea e, dreptate, dar catalizatorul nu este singura componentă care concură la, la, la partea de emisii globale. Mulțumesc, ați fost foarte concret în legătură cu catalizatorul și um, uh, mai primit încă o întrebare. Ați primit vreodată vreo indicație de la un stat membru al UE că softul pe care îl furnizați pentru sistemul de control al emisiilor ar, ar fi conform din punct de vedere legal doar dacă s-ar uh, Uh, determina emisiile respective în condițiile laborator și nu în condiții RD. Ați primit vreodată o astfel de indicație? Nu. Das ist mir nicht bekannt. Nu, nu mi-este cunoscut așa ceva. Doamna Evi. Buongiorno, mulțumesc foarte mult. Bună ziua, vreau să vă întreb, așa cum s-a spus și în mass media și în presă, Bosch ar fi transmis uh, Volkswagen cum că dispozitivul respectiv pe mașinile lor ar fi putut să cadă în afara legii. Există vreo documentație care să arate că a existat acest schimb de mesaje? Dumneavoastră ați cerut sau ați uh, primit uh, o derogare care să vă permită să spuneți că nu vă asumați responsabilitatea în cazul în care dispozitivul acesta este ilegal într-un stat membru sau altul? Înțeleg întrebarea dumneavoastră și interesul și insistența dumneavoastră, dar regret ă, nu putem să răspundem pentru că este vorba de o anchetă exact pe acest subiect. Posso immaginare, quindi... Da, și eu am văzut și văd că, da, nu puteți să ne dați răspunsuri. Atunci vreau să vă întreb. Din ceea ce ați spus până acum și din experiența dumneavoastră, vă gândiți că ar fi posibil să existe un software sau combinație de programe de software și alte dispozitive care să poată, într-adevăr, să uh, răspundă nevoilor uh, um, de uh, măsurare a emisiilor în condițiile în care avem noile PEMS în pregătire, adică de fapt să condiționeze motorul și să-l pregătească așa cum trebuie pentru a răspunde unui nou dispozitiv, nou dispozitiv PEMS uh, care măsoară emisiile îndrăznesc să fac următoarea afirmație, dar va fi foarte greu. Știți cum este? Există uh, posibilități de a eluda mecanismele de siguranță. Dacă uh, introduc un asemenea sistem, uh, furnizează cât mai puține informații despre autovehicule. Dar dacă vrei să faci o măsurare uh, Uh, pe uh, stradă. Doriți dumneavoastră să știți uh, pe ce traseu vă veți înscrie și important este ca PEMS să nu ducă la asemenea eludări de informații. Foarte bine, vă mulțumesc. E clar că Toată lumea speră ca lucrurile se desfășoare așa cum trebuie. Acum, o altă întrebare cu uh, bătaie spre viitor și mă gândesc la legislația de astăzi, care poate că ar trebui să fie îmbunătățită pe viitor. După părerea dumneavoastră, este suficient să se ceară furnizorilor să declare ei că există dispozitive de invalidare încă din faza de omologare tip, astfel încât să se precizeze care sunt acele informații tehnice din uh, software care trebuie neapărat să fie comunicate autorității de control și care să poată să verifice așa cum trebuie cum funcționează acest software în practică. Astfel, să nu existe numai o simplă declarație, ci să se comunice un set de informații care să permită verificări ulterioare. Ähm, Din punct de vedere al reglementărilor, uh, cei care acordă omologarea de tip și producătorii sunt responsabili. În ce privește noile strategii de emisii conform uh, noului regulament, uh, trebuie să analizăm acea parte a software-ului care măsoară uh, emisiile. Acest regulament uh, a fost adoptat în iunie, iar responsabilitatea pentru omologarea de tip uh, nu mai revine doar OEM-ului, uh, ci acum și producătorului de automobile. Domnul Breitfeld. Am o întrebare suplimentară în legătură cu un răspuns înscris pe care ni l-ați furnizat la întrebarea numărul 2. În principiu, dacă v-am înțeles corect, aveți uh, codificări proprii, dar uh, implementați și uh, codificările OEM și spuneați că în situația normală OMM-ul s-ar putea să nu cunoască codul dumneavoastră inițial. Cum arată lucrurile într-un caz concret? OMM-ul nu cunoștea codul dumneavoastră sau nu? În care caz concret? În ce privește modul general, nu, eu mă refeream direct la VV. Dacă vă referiți la VV, nu pot să vă răspund, dar dacă vă referiți la modul general, cred că putem să vă răspundem. Da, bun, contextul general l-ați explicat în scris. Mă, bun, dar câteodată și faptul că nu vreți să răspundeți, pentru noi este o informație interesantă. Acum o întrebare de ordin general. Dacă introduceți uh, codificarea OEM, înțeleg că dumneavoastră nu știți atunci despre ce date va fi vorba în final, dar nu ar fi posibil pentru dumneavoastră să înțelegeți că se accesează date de care poate nimeni nu ar avea nevoie, deci date care nu sunt necesare pentru respectivul autovehicul? Este o întrebare foarte dificilă, trebuie să spun acest lucru. Gândiți-vă câte date fac parte dintr-un asemenea software. 35 de mii poate sau mai mult. E foarte greu să știi uh, dacă nu uh, ai uh, și uh, vehiculul la dispoziție, ceea ce în cazul nostru nu este cazul, e foarte greu să apreciezi. Deci e foarte greu să îți dai seama de asta. Deci se poate întâmpla ca în situații extreme să poți eventual să vezi aceste date. Nu este de eliminat și această eventualitate, dar este mai degrabă o excepție. Deci vă înțeleg în felul următor. Ehm, nu știu dacă în eh, cazul concret ehm, ar fi fost posibil sau nu. Nu ar fi fost eh, eh, posibil ca într-o secție de dezvoltare să vă ocupați de garantarea uh, calității. Nu ar trebui să aveți pe viitor uh, responsabilități la Bosch din acest punct de vedere? Da, într-adevăr. Acum, bazându-ne pe ceea ce uh, s-a întâmplat, am făcut niște verificări interne și dorim din acest punct de vedere să sporim garanțiile pe viitor. Puteți să ne spuneți și alți producători, căror altor uh, producători auto Bosch le furnizează software-ul pentru aceste vehicule? Nu pot să vă uh, dau detalii, dar cred că la aproape toți. Deci, după scandalul VW, în uh, ancheta internă ați declanșat uh, analize și în ce privește alți producători auto, nu vă pot răspunde pentru că uh, face parte acest demers din ancheta internă. Atunci mă tem că și celelalte întrebări pe care doream să vi le adresez fac parte tot din această anchetă internă. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Doamna președintă, mulțumesc domnule Grigăr, domnule Bizenbach, pentru venirea dumneavoastră astăzi în mijlocul nostru, dar știți, noi suntem un, o comisie de anchetă și dumneavoastră ne-ați formulat uh, patru condiții în legătură cu întrebările pe care nu pot să le adresez. Uh, sunt uh, fie plângerile civile din Statele Unite, fie anchetele penale, dar eu mă întreb când se va încheia analiza internă de la dumneavoastră, pentru că atunci poate am putea din nou să primim răspunsuri. Și cine se ocupă de uh, ancheta externă? Puteți să ne descrieți procesele care au loc? La o întrebare a altei colege. Nu știm uh, când se încheie uh, Ancheta internă este un proces care se desfășoară, este de lungă durată și uh, se întinde mult înapoi în timp. În legătură cu uh, cea de-a doua întrebare, cum uh, se derulează procedurile externe și cele penale? Aceasta a fost întrebarea dumneavoastră, partea a doua. Da, cine se ocupă de uh, ancheta externă, pentru că și la VV există uh, o anchetă externă. Întrebarea mă era legată de uh, calendar, pentru că noi dorim să vă punem întrebări, dar nu primim răspunsuri. Este un moment uh, de dificil, poate ar trebui să amânăm întâlnirea cu dumneavoastră. Bun, condițiile pe care le-ați formulat dumneavoastră, da, trebuie să fie respectate, nu puteți să faceți trimiteri. Dar uh, acum, răspunsul dumneavoastră la întrebarea 11.2, dumneavoastră spuneți că acest uh, cod pentru software este uh, conceput la solicitarea uh, clientului. Da, din punct de vedere legal, eh, cum eh, se derulează predarea? Pentru că există o platformă eh, de bază și după aceea ea este preluată din punct de vedere juridic, cum se derulează acest proces, din ce moment începând dumneavoastră sunteți absolviți de obligații și devine obligația sau responsabilitatea producătorului auto. Din punct de vedere juridic, cum stau lucrurile? Aș da această întrebare, dar nu sunt jurist nu este o chestiune tehnică. În legătură cu aspectele tehnice, colegul Krüger uh, v-a răspuns. Deci e imposibil să uh, vă răspund în legătură cu uh, momentul în care cetează responsabilitatea unuia și începe responsabilitatea celuilalt. Eventual, în scris, din partea unui jurist, vă putem furniza un răspuns. Bun, atunci să răspundem, să așteptăm răspunsul în scris. La audierile anteriori, domnul Lange și Domke uh, au participat și ne-au dat și răspunsul în scris și spuneau că peste 100 de ingineri uh, sunt implicați în dezvoltarea software-ului. Acum se pare că la în cadrul anchetelor interne la VV uh, s-a constatat că doar puțini ingineri au fost implicați. Cum evaluați dumneavoastră acest răspuns? Este uh, o concluzie realistă? Nu știu în ce măsură diversi experți și grupuri de experți din, de la noi sunt implicați în uh, dezvoltarea acestui software. Nu vă pot răspunde, dar este un proces destul de amplu în legătură cu funcțiile produselor noastre. Deci uh, înțelegeți doar că nu este un proces trivial de reconstrucție. Ehm, continuă ancheta, va mai dura ancheta, nu pot să intru în detalii, dar există aici ehm, o tehnologie complexă, multe unități sunt implicate în dezvoltarea unui motor, ehm, unor componente care au fost menționate și de către domnul Krüger, unor sisteme de automatizare, sunt foarte complexe deci, ă, până când ajunge motorul pe piață, și ă, trebuie să vă gândiți că jumătate din timpul necesar pentru producție revine de fapt furnizorilor. Iar dacă astăzi dorim să dezvoltăm un motor prin combustie, nu sunt implicați doar două persoane, pentru că este nevoie și de mulți experți. Acest lucru este valabil și pentru software pentru că există anumite elemente ale softului, sistemul de aerisire, de pildă, sau multe altele, sistemul de injecție, uh, și în dezvoltarea motorului există sarcini precise care sunt preluate de către experți. Sigur, este un uh, număr, uh, poate nu de ordinul zecilor de experți care sunt implicați. Doamna Charles de Moser. Mulțumesc nu dispun de interpretare limba mea maternă, voi încerca să mă servesc de limba engleză, chiar dacă este vorba de probleme tehnice. Pentru a fi sigură că înțeleg, dumneavoastră sunteți furnizori de piese auto pentru OMM-uri și uh, după aceea mai uh, vă ocupați și de uh, servicii tehnice. Deci acoperiți diverse tipuri de sarcini părți componente, furnizori pentru OEM-uri și servicii tehnice. Da, așa este. Da, noi numim acest tip de business original equipment, deci uh, furnizăm echipamente de tipurile descrise de dumneavoastră. Serviciul dumneavoastră tehnic și cei care furnizează elementele componente pentru OM-uri sau a furnizat vreun fel de informație de consiliere în ce privește piesele componente pentru Volkswagen. Fie că este consultanță juridică, fie tehnică. În ce privește serviciile tehnice, dacă furnizăm astfel, de pildă, un sistem de injecție. Este un sistem uh, de mare complexitate. Deci, într-un fel, și clientul trebuie să fie consiliat și chiar la nivelul clientului se produce o adaptare, pentru că fiecare motor Ehm, este altfel conceput, deci fiecare injector, din punct de vedere al dimensiunilor sale, trebuie până la urmă să se îmbine în celelalte componente ca să devină funcțional. Și din acest punct de vedere acordăm o consultanță tehnică clientului. Vorbim despre problemele tehnice. Deci, eh, cel puțin din punct de vedere tehnic, așa stau lucrurile, din punct de vedere juridic, nu știu. Dar eu uh, lucrez acum la uh, o înnoire a legislației și a relațiilor dintre OME-uri și serviciile tehnice. Deci, Volkswagen s-a folosit de serviciul dumneavoastră tehnic pentru uh, piesele pe care le-a preluat? Nu, nu este confidențial. Dar uh, poate că trebuie să aduc precizări la ceea ce a spus uh, colegul. Acum am înțeles la ce vă referați la serviciile tehnice. Deci, uh, dacă se apelează și la serviciile tehnice atunci când se pregătește omologarea de tip. Nu, în cazul acesta nu e vorba de acel serviciu tehnic la care se referea domnul Krüger. Pe noi ne interesa serviciul tehnic Bosch în ce privește ă, în integrarea, binarea pieselor noastre în ă, motoarele ă, produse de clienți. Dar ă, noi nu avem un serviciu tehnic în sensul celui la care vă refereați dumneavoastră. Da, vă mulțumesc pentru această clarificare. Se pare că eu nu am înțeles corect întrebarea dumneavoastră. Mulțumesc. So. Din uh, punctul meu de vedere și eu vreau să vă mulțumesc pentru venirea dumneavoastră. Cred că nu este foarte simplu pentru dumneavoastră, pentru că înțeleg că aveți toată bunăvoința să ne răspundeți la întrebări, dar trebuie să respectați o serie întreagă de restricții. Și eu sunt uh, inginer și am lucrat uh, și pentru industria auto dar spre deosebire de domnul Henkel, uh, nu am niciun fel de rezerve de a vă uh, adresa uh, o serie întreagă de întrebări. trecut în situația că un ONM până știa în amănunt detaliile legate despre piesele furnizate, pentru că vroiau să știe exact ce anume piese vor trebui să fie integrate în sistemul lor. Deci, eh, oare la dumneavoastră stau altfel lucrurile? Deci există la componente eh, produse de dumneavoastră în legătură cu care un, un OEM, eh, indiferent cum se numește, nu știe exact ce furnizați? Da, în principiu aveți dreptate. Poate că uh, nu sunt informații 100%, dar da, oem eh, știu exact eh, ce eh, tip de piesă le va fi furnizat pentru a putea până la urmă să funcționeze în combinațiile proprii. După aceea, înțeleg că dumneavoastră aveți și la Bruxelles un birou în legătură cu care uh, care este, e implicat în uh, deciziile pe care le luăm noi aici. M-ar interesa, din punctul dumneavoastră de vedere, a existat în trecut o vreo situație în care să spuneți că ceea ce uh, s-a realizat acum în ce privește reducerea uh, de emisii să nu fi fost utibil, utilizabil sau realist de transpus în practică în Europa, nici nu vreau să mă refer la, la America. Dar, da, într-adevăr, ă, noi ă, suntem implicați în această discuție, suntem un concern tehnologic și uh, trebuie să punem la dispoziție uh, expertiza tehnică de care are nevoie legi, legiuitorul pentru a ști ce dispoziții pot sau nu pot fi transpuse în practică. Și a existat într-adevăr un punct în legătură cu care noi am atras atenția asupra unei uh, consecințe care s-ar fi putut produce dacă se transpunea în practică o anume decizie. Și se referea la anul 2015 prin uh, introducerea um, RDE-ului care să devină o practică începând cu anul 2017. Am uh, redactat o analiză tehnică, am vorbit despre consecințele pe care atingerea unor limite de uh, valori de emisie comisii din 2017 le-ar fi creat. Am făcut o evaluare și ce ar fi însemnat pentru ca valorile maxime de emisii stabilite de politicieni să le producă asupra flotilei auto. Deci, uh, sigur că până la urmă uh, trebuie să ne întrebăm în ce măsură deciziile politice pot fi implementate în tehnologia uh, producătorilor auto. Pentru că, sigur, am menționat și uh, aceste restricții pentru motoarele diesel în Europa începând cu anul 2017 și asupra efectelor economice pe care legiuitorul politic putea să le producă și de care ar fi trebuit să țină seamă. Da, avem deci iată un asemenea exemplu. Vielen herzlichen Dank. Mulțumesc domnule doctor Bismbach, domnule doctor Krüger, mai întâi vreau să vă spun că îmi pare rău că în această comisie de investigație trebuie să compar uh, reprezentanța unor firme atât mari. Vă spun... Nu. Atunci vă ajut eu. Este vorba de două nume ale persoanelor care, eh, care în compania noastră au eh, semnat eh, declarațiile de limitare a răspunderii. Nu pot să vă comentez răspunsul dumneavoastră în completare, dar nu am cunoștință de aceste nume. Domnule Tug, există în compania dumneavoastră mecanisme de protecția unor persoane care eventual fac dezvăluiri. Vă gândiți la un așa numit whistleblower? Adică dacă cineva se adresează unor autorități externe sau unei procuraturi? Nu. Nu. Nu cunosc mecanisme nici de protecție, nici, nici alte mecanisme prin care ar exista vreo Uh, raportare la astfel de persoane. Mulțumesc. Atunci vă mulțumesc frumos. I'm not used, uh, Ismail, that you're so quick. Ismail, de obicei ești mai logvace. Doamna Nidler. Mulțumesc, uh, doamna președinte, și eu vă mulțumesc, domnilor Krüger și Bismbach, că sunteți aici în mijlocul nostru și v-ați luat timpul să avem acest uh, schimb de opinie. Aș vrea să lămuresc ceva pentru o mai bună înțelegere a problemei. Vorbim despre, uh, inclusiv despre problematica dezvăluirii codurilor, codurilor sursă pentru produsele pe care le elaborați și poate că mă ajută aici expertiza dumneavoastră. Ce implicație, ce efect ar avea dacă codurile sursă ar urma să, pună, ar urma să fie puse la dispoziție, să fie dezvăluite Credeți că am găsi pe cel sau pe aceia care au uh, fost la originea acestei manipulări? Um, am înțeles că aceste coduri sursă sunt uh, niște uh, uneori sute de mii de, de, de rânduri, de programe, de instrucțiuni um, cu siguranță că, cu siguranță că și dumneavoastră uh, operați și dezvoltați astfel de coduri de surse, dar poate recurgeți și dumneavoastră la alți subfurnizori. Haideți să începem de la început. Un cod sursă este un cod foarte lung, deci vorbim de sute de mii, uneori mili, un, până la un milion de uh, rânduri de coduri. Și uh, interdependențele dintre diferitele funcții generate de codul sursă sunt uh, foarte complexe. Deci dacă pe uh, ați încerca uh, prin niște servicii tehnice de expertiză să evaluați un cod sursă ar fi, ar fi o sarcină mm, de sisif. Deci chiar nu vreau să exagerez, dar e, e foarte greu. Există Există strategiile de emisie de bază și auxiliare, însă în care eh, OEM-ul, producătorul, trebuie să documenteze în ce condiții tehnice dorește să eh, reducă emisiile. Ehm, și examinarea acestor două strategii reprezintă o sarcină dificilă, dar este poate mult mai promițătoare decât uh, cercetarea codurilor sursă. Cred că deciziile luate uh, și deliberările de legiferare recente uh, se referă la elemente de transparență care nu necesită neapărat dezvăluirea unui cod sursă, ci uh, uh, reglementează condițiile în care, mai bine condițiile în care se fac uh, omlăgările de tip, Astfel se apropie omlăgare de tip de la noi de cea de, din Statele Unite, unde există sistemul AECD, care este mult mai specific. Doamna Nibler. Mulțumesc foarte mult, ați, uh, m-ați ajutat foarte mult cu răspunsul dumneavoastră. Puteți să-mi spuneți uh, până la urmă setările finale, uh, cine le operează înainte ca produsul să ajungă pe piață? Este producătorul sau dumneavoastră mai sunteți implicat în ultimele ajustări? Nu, foarte clar. Aici e vorba de producător. Pro, e, pro, e, producătorul este cel care recepționează subcomponenta componenta, componenta și uh, niciun dezvoltator de soft uh, nu mai face altceva, e, numai uh, producătorul mai poate. Doamna Ayala Sender are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Cât privește cele spuse de domnul uh, Bizenbach și mulțumesc pentru informațiile pe care ni le-a dat, ați vorbit despre o platformă și a solicită un document uh, Excel. Acolo putem să vedem uh, cum se declanșează procedura on și off atunci când mașina se găsește pe bancul de probă. Deci uh, există această posibilitate, există o listă a ceea ce se întâmplă când mașina este pe bancul de probă. Also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, äh, Sie haben jetzt ja schon mehrfach von, von Listen. Ați vorbit äh, mai multe rânduri de, despre o listă. La ce vă referiți? De, dacă există o listă de verificări, ce parametri trebuie examinați? Da, ați vorbit dumneavoastră despre un document Excel, Excel și ați vorbit despre o platformă despre proceduri multiple, despre diferite formulare. Ați vorbit despre acele roți care se învârt sau nu pe bancul de probă, bineînțeles, în mod diferit de ce se întâmplă pe un drum, pe o șosea. Și uh, îmi închipui că fiecare producător, fiecare OEM uh, cere elemente distincte uh, în funcție de ce se întâmplă atunci când bancul de probă

modalități de intervenție asupra sistemelor de control a emisiilor sunt menționate. Dacă practic se intervine cum se intervine Statele Unite prin sistemul AECD, atunci aceste intervenții, de pildă, sunt legitime în legătură cu anumite elemente ale sistemului de control de emisii. Da? Uh, deci, uh, cu siguranță, dacă există emisii, intervenții autorizate asupra sistemului de control a emisiei, atunci aceste, trebuie să existe și o listă de criterii. În ce măsură această listă este dezvăluită, făcută publică, asta nu pot să vă știu. Să vă spun, ce scuze. Dar dacă o astfel de listă există, pentru că și alți membri de noștri au întrebat asta, ați putea pe plan intern să faceți o verificare, pentru că ne interesează foarte mult. Foarte pe scurt, vă rog acum. Da. În ceea ce privește răspunderea care revine producătorului, ați spus, chiar că dacă diferiții furnizori și alții au și ei răspunderea lor. Dumneavoastră ați informat clienții dumneavoastră în ceea ce privește răspunderile pe care ei uh, trebuie să și le asume și apoi ce poate să facă Bosch dacă un client îi solicită să facă o modificare la declarația de limitare a răspundere. Uh, ar putea să apară probleme. Aceste baze juridice și chestiuni juridice pot fi ele modificate? Nu pot să vă răspund la această, răspund, uh, la această întrebare pentru că vizează uh, în mod foarte clar și concret relațiile noastre de afaceri cu clienții pe care avem, deci avem niște uh, obligații de confidențialitate pe care nu le putem încălca fără acordul clienților noștri. Doamna Chelion, mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și invitațiilor noștri pentru prezența lor aici, întrebările și răspundurile se referă mult uh, astăzi la chestiuni tehnice, de aceea aș dori să mă întorc la o altă problemă de alt tip, e vorba de moralitate. Știați că softul noastră putea fi folosit ca un mecanism de invalidare? Și atunci întrebarea mea este de ce, pentru numele lui Dumnezeu, dacă știați asta, de ce nu ați încercat să avertizați consumatorii într-un fel sau altul? pentru că am văzut că constructorii auto nu au făcut-o în condițiile în care uh, nici comisia n-a făcut nimic. Și probabil că pe termen scurt ați făcut foarte mulți bani din treaba asta, dar ia uitați-vă, dacă ne uităm în spate, cât vă costă astăzi asta acum și ca reputație și, și ca bani. Um. Ich glaube nicht, dass es da ähm, Fehlverhalten. Nu cred că am avut un comportament uh, defectuos uh, în trecut. Încă de la începutul legislației europene în vigoare în domeniul automotiv a fost clar că există o diferență între condițiile de laborator și condițiile de exploatare pe șosea. Întotdeauna uh, legislația a fost de așa natură încât cu generațiile noi, de pildă Euro 5, Euro 6, trebuie să devenim tot mai ambițioși pentru că și tehnicile de reducere emisiilor sunt tot mai avansate. A fost un scenariu de ameliorare pas cu pas și a emisiilor și de eficientizare și pas cu pas a tehnicii de combustie internă că au existat uh, aici faze uh, în care trebuia să respectăm principiul legalității. V-am spus-o deja, noi întotdeauna ne-am conformat uh, rigorilor legislative. Faptul că aici, în acest caz, se pare că a fost deșit, depășit cadrul eh, legislativ, eh, e bine, aici nu pot să fac comentarii, dar trebuie să vă spun că a zguduit eh, acest caz toată industria constructoare de automobile, deși trebuie să vă spun că toate segmentele, toți participanții la acest sector suntem interesați să, să se clarifice Uh, situația, dar o apreciere nu pot să o fac acum decât și nimeni nu o poate face decât în momentul în care există un verdict final în acest caz. Domnul Eichhardt. Mulțumesc. O întrebare finală. Pentru că foarte multe autovehicole sunt în circulație astăzi și emit în continuare multe emise și știm că o rechemare a acestora și o recalibrare a emisiilor ar putea să ne ajute să se emite mai puțin. Dar se poate ca un software să ne ajută să um, facem o recalibrare și deci o reducere a emisiilor. Trebuie, se poate face recalibrarea aceasta de către producător OEM sau puteți numai dumneavoastră să umblați aici? Regierung muss der OEM selber calibrarea trebuie să o facă producătorul. El are și răspunderea pentru emisiile finale. Ehm, partea de flashing, adică de intervenție asupra dispozitivului de control, trebuie să o facă împreună eh, cu noi. Eh, deci, eh, cu concursul nostru se face această reajustare, reechilibrare. Dar știm că uh, dispozitivele acestea se sting automat după 22 de minute Eh, recalibrarea, întrebare, se poate face fără ajutorul dumneavoastră? Da sau nu? Dacă ne gândim la astfel, un astfel de disp- dispozitiv temporizator, atunci el, eh, producătorul, eh, este cel care poate decide dacă acest temporizator poate, dacă poate interveni asupra parametrilor acestui temporizator. Noi nu știm noi nu știm uh, să apreciem, din punct de vedere tehnic, uh, ce implicații are asupra întregului sistem de automatizare și control dacă se schimbă parametrii acelui temporizator sau nu. Uh, o completare. În diferite state membre există producători care fac propuneri autorităților de reglementare naționale, în Germania este, se numește KBA, Uh, pentru o uh, reevaluare a uh, anumitor parametri în cadrul procedurii de omologare. Da. Deci, de multe ori producătorii sugerează anumite corecții care sunt adesea acceptate ca fiind corecte din partea autorităților de reglementare. Doamna Șaranțova, am o întrebare în legătură cu supravegherea pieței Bineînțeles că pentru orice pro, uh, produs, autoritățile trebuie să se asigure de siguranța acestor produse. Bineînțeles că astăzi autovehiculele depind mai mult de software decât de mecanică. Deci cum se asigură autoritățile supravegherea pieței? Sunt capabile să știe cum funcționează software-ul dumneavoastră și că nu este cumva folosit pentru a nu respecta legea? Iar o întrebare logică care decurge aici ar fi următoarea. Credeți cumva că autoritățile de omologare de tip, acestea ar trebui să aibă acces la codul sursă uh, care a stat la baza programării softului respectiv? Also zu dem Thema Code hat mein Kollege în legătură cu codul sursă, colegul meu deja a oferit explicații uh, cuprinzătoare. Ce privește a doua întrebare, sunt um, puțin supra-solicitat pentru că această întrebare trebuie adresată autorităților de responsabile pentru omologare, pentru că ele sunt cele care stabilesc regulile după care uh, acceptă omologare de tip, respectiv uh, testări. Noi, ca furnizor, nu avem nicio relație cu aceste autorități de reglementare. Yes, I, I do understand. Da, <clears throat> înțeleg asta, însă acum discutăm uh, noua legislație privind omologarea tip. De aceea aș fi interesată să știu ce credeți dumneavoastră despre asta, având în vedere că sunteți uh, uh Um, furnizor de software și că uh, sunteți foarte legați de ceea ce fac astăzi constructorii auto. Deci ce credeți? Credeți că s-ar trebui schimbate procedurile care guvernează funcționarea autorităților de omologare tip? Ja, aber das bezieht sich auf das, was wir schon da, dar asta se referă la ceea ce am spus și anterior. Uh, o modificare semnificativă s-a făcut deja prin uh, noile modificări legislative din iulie acestui an unde în strategia de emisii de bază au fost introduse noi criterii și și acum trebuie noi definiții să fie avute în vedere și de producător, iar producătorii, oiemii, trebuie să se conformeze noilor Uh, propuneri legislative ale Comisiei. De altfel, producătorii în mare parte au uh, îndeplinit deja aceste condiții. Dacă îmi permiteți să completez. Noi, noi, suntem, uh, noi suntem interesați să și cointeresați în ce privește definițiile noi din strategiile de bază și strategiile auxiliare pentru emisii, dar nu în ce privește coduri. Ultimul, ultimul vorbitor de azi este doamna Schaldemose. Mulțumesc și mă bucur că mă întorc la întrebarea mea în legătură cu serviciul. Pe site-ul Bosch spuse că, spune că face servici pentru uh, Ehm, mașinile omologate tip. Se spune asta pe site-ul dumneavoastră, mai spuneți că Volkswagen nu folosește acest serviciu ale dumneavoastră. Am înțeles. Dar vreau să vă întreb dacă dumneavoastră la Bosch folosiți serviciile, folosiți expertiza pe care o aveți uh, la serviciile tehnice sau de service um, pentru a uh, vă folosi de aceste date pentru a ajuta uh, în altă parte. Sunt oameni care practic au informații despre cele două aspecte. Also Vreau să evidențiez încă o dată diferențele pe care am discutat până acum. Pe de o parte, există servicii tehnice uh, care sunt uh, uh, care vin în sprijinul OEM-urilor. Deci serviciile tehnice pe care le oferim noi sunt un specific german, sunt servicii tehnice care sunt folosite și uh, de autoritățile publice. Serviciile tehnice despre care vă vorbeam eu sunt uh, uh, sunt serviciile, sunt actele de consultanță tehnică pe care noi oferim OEM-ului atunci când dorește integrarea unui produs pe care noi îl realizăm. Sper că acum am răspuns la întrebarea dumneavoastră. Da, am înțeles. O întrebare mai generală. N-ar fi bine ca legislația pe care noi o pregătim, mă refer la, la omologarea de tip, să introducem ceva legat de um, acești de, uh, avertizori, whistleblowers, uh, pentru ca în cazul în care știu că se întâmplă ceva necurat într-o companie să poată să ofere informații uh, autorităților. Se poate întâmpla asta și în uh, relația pe care o au furnizorii cu uh, producătorul OEM? Das kann ich nicht beurteilen, wie sind... Nu pot eu aprecia oportunitatea introducerii unui astfel de mecanism sau sistem. Aprecierea noastră este că reglementările uh, legale cu privire la gaze de emisie, la componente, la omologările de tip sunt atât de clare, încât uh, aceia care se conformează acestor legi au o stabilitate de planificare a afacerilor lor uh, pe termen lung fără probleme. Eu cred că uh, componentele noi de genul RDE care au fost introduse acum sunt foarte, foarte binevenite inclusiv în Comisia de Econ- Economică a Națiunilor Unite, Eh, există demersuri pentru introducerea unor standarde armonizate. Deocamdată aceste standarde sunt foarte diferite și de aceea există și structuri de reglementare foarte diferite în Statele Unite, de pildă față de Uniunea Europeană. În viitor însă va exista o armonizare și o apropiere tot mai mare între cele două sisteme de omologare de tip și industria însă își dorește să, să aibă peste tot în lume aceleași condiții de conformitate și de punere pe piață pentru că atunci nu mai este nevoie să elaborezi soluții individualizate în funcție de fiecare piață individuală. Astăzi însă cadru de reglementare pentru autovehicule în foarte multe țări diferă, diferă pentru că reglementările sunt pe, la nivel național. Mulțumesc! Mulțumesc, am terminat în audierea noastră. Mulțumesc doi, celor doi invitați, domnul Bisenbach și domnul Kruger. Ați remarcat că lumea e destul de frustrată pentru că dumneavoastră ați spus că nu puteți să răspundeți la toate întrebările. E de înțeles au mai rămas uh, chestiuni, bineînțeles, în suspans și este foarte clar uh, că puteți în continuare și sper să răspundeți la întrebările noastre și scris, cum da, și la întrebarea domnului Cadenbach, Este foarte clar că ar fi bine să uh, ne mai auzim și după ce se termină ancheta dumneavoastră, după ce se dau uh, publicului uh, rezultatele și ar fi bine să primim și noi în sfârșit datele pe care le-am solicitat și care să ne ajute în propriile noastre cercetări și reflecte. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Am două anunțuri acum. În primul rând, propunerea de decizie a coordonatorului de pe 1 septembrie o găsiți în dosarele dumneavoastră și o adoptăm, dacă nu vă deranjează. Următoarea ședință, pe 26 septembrie, o ședință foarte, foarte importantă pentru că vom discuta cu autoritățile americane de la Agenția uh, um, uh, Europeană de Mediu, dar și de la uh, Agenția Europeană de Protecție a Mediului. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult!